Stimați colegi, cred că suntem suficienți prezenți pentru a începe sesiunea. Este o deosebită onoare pentru noi să avem pe doamna Cuneva alături pentru a ne informa în legătură cu opinia Comisiei. Și astăzi uh, dumneavoastră va prezenta graficul de performanță pentru 2009 și sunt convinsă că va dori să întrebe cum, am încorp- cum au fost încorporate uh, opiniile și sugestiile noastre în acest grafic și sunt foarte mulțumită de faptul că de mai mulți ani am avut uh, rapoarte referitoare la acest uh, grafic și mai mulți colegi, printre care doamna Weiler, au cerut să avem un astfel de grafic pentru protecția consumatorilor, pentru a avea un sistem de măsurare, pentru a vedea uh, cum sunt aplicate și cum funcționează politicile privind protecția consumatorilor. De aceea suntem foarte mulțumiți că această inițiativă a fost pusă în aplicare cu mult entuziasm și uh, cu mult dinamism. Îi voi da cuvântul acum doamnei Cuneva, după care putem primi întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu exagerez când vă spun că acest grafic de performanță s-a inspirat foarte mult din propunerile Parlamentului. Este o ediție mai uh, concentrată și mult mai bună decât prima și sunt foarte mulțumit că, mulțumită că pot să vă prezint acest uh, al doilea grafic. Primul a făcut uh, subiectul multor dezbateri în comisia dumneavoastră. Apreciem foarte mult interesul și sprijinul dumneavoastră și mai ales uh, interesul financiar pe care l-ați acordat prin intermediul unui proiect pilot în 2008 și apoi în 2009. Fără acest uh, ajutor uh, concret nu am fi putut să avem un astfel de instrument, un astfel de grafic. Înainte de a vă prezenta rezultatele acestui al doilea grafic, aș dori să vă reamintesc de ce este atât de importantă inițiativa. Au avut loc multe schimbări și trebuie să fim foarte conștienți de aceste schimbări. Și mă refer în special la criza economică. Dacă ne dorim politici care să aducă cele mai bune rezultate pentru consumatori, trebuie să fim mai atenți la așteptările acestora și să înțelegem mai bine problemele cu care se confruntă în fiecare zi. Pentru aceasta avem nevoie de o bază solidă care să ne arate cum funcționează piața pentru consumatori și cum se comportă, de fapt, consumatorii. Aceasta, acestea sunt obiectivele pe care și le-a propus graficul. Pe baza unor indicatori cum ar fi gradul de satisfacție al consumatorilor, prețurile pe care le plătesc sau alegerile pe care le fac, acest grafic ne ajută să monitorizăm piața din punctul de vedere al consumatorilor. Și, doamnă președintă, aveți dreptate, pentru prima oară analizăm piața din punctul de vedere al consumatorilor și din punctul de vedere al rezultatelor. Este cel mai uh, ambițios instrument de monitorizare al pieței uh, de acest tip. Voi reveni acum la prima ediție a acestui grafic. Este abia cel de-al doilea an de existență al graficului și datele pe care le avem sunt în continuare incomplete. Mai e nevoie de mult efort pentru ca piețele noastre să devină transparente și pentru a permite o monitorizare completă a tuturor uh, piețelor. Însă această a doua ediție a graficului deja ne-a dus rezultate importante. Voi începe cu veștile bune. Cel mai impresionant rezultat este faptul că sectoarele tradiționale de bunuri uh, au avut o evoluție foarte bună. Am analizat 9 sectoare, 19 sectoare și rezultatele au fost satisfăcătoare. 70 80% din consumatori au spus că sunt satisfăcuți în mare cu bunurile și detailiștii de la care au cumpărat aceste bunuri. Acesta se aplică tuturor studiilor de piață, tuturor celor opt uh, studii de piață realizate care au inclus carnea, uh, vehicule motorizate, tehnologia informației și comunicației, aparatura electrocasnică, uh, îmbrăcăminte și cărți. Deși piețele de produse au avut un comportament mai bun decât piețele de servicii și acestea au avut evoluții uh, Uh, promițătoare, mai ales în ceea ce privește asigurările și telecomunicațiile. Unul din trei consumatori sunt mulțumiți de asiguratorul lor și doar 11% din respondenți au menționat că au întâlnit probleme. Mai mult, rezultatele sunt ușor de comparat și trecerea de la un serviciu la altul a fost destul de ușoară. Unul din trei consumatori um, și-a schimbat asiguratorul um, pentru mașină în ultimii ani. Este unul dintre cele mai bune rezultate din toate studiile de piață. Și în sectorul telecomunicațiilor rezultatele sunt foarte bune. 22% din consumatori și-au schimbat uh, furnizorul de internet în ultimii 2 ani. În ciuda faptului că foarte mulți uh, utilizatori au menționat că există probleme la uh, schimbarea furnizorului. Rata de schimbare a furnizorului este de asemenea foarte mare pentru telefonia mobilă și 67% din consumatori consideră că e ușor să compare ofertele furnizorilor de internet. Și acesta este un indicator foarte important pentru noi. Este cel mai mare de cel mai mare procentaj dintre toate sectoarele pe care le-am inclus în uh, cercetarea noastră. Poate vă veți întreba de ce mă acces pe această rată. O tendință importantă care a rezultat din acest grafic este că în piețele în care există o rată foarte mare de schimbare a furnizorului, consumatorii um, nu au o probabilitate mai scăzută de a menționa creșteri ale prețurilor. Competiția ajută foarte mult consumatorii, bineînțeles. Aceasta impune o disciplină pe piață care ajută și care este în beneficiul tuturor consumatorilor. Deci facilitarea uh, acestor schimbări trebuie să fie o prioritate pentru noi. Datele pe care le avem la nivel de țară privind uh, comportamentul consumatorilor arată evoluții foarte interesante am verificat respectarea legislației privind protecția consumatorilor, cât de mulțumiți sunt consumatorii de uh, legislația existentă, de măsurile existente și cât de ușor pot obține compensații. Și sunt foarte mulțumită să văd că în state precum Finlanda, Suedia, Germania și uh, regatul țărilor de jos, rezultatele au fost foarte bune pentru aproape toți indicatorii și sunt foarte mulțumită că printre noile state membre, cum ar fi Polonia, Ungaria, Slovacia, Letonia și Estonia, s-au înregistrat progrese vizibile în ceea ce privește toți indicatorii. Acum voi uh, trece la veștile mai puțin bune. Situația este destul de dificilă în momentul de față și, din păcate, anumite servicii nu au performanțe foarte bune. Printre sectoarele analizate, ener- sectorul energetic, bancar și transportul uh, cu autobuzul și uh, pe cale ferată nu uh, au avut rezultate foarte bune. Consumatorii nu sunt mulțumiți uh, de performanța acestor sectoare, 3 din 5 consumatori au menționat că au crescut foarte mult prețurile. În ciuda satisfacției scăzute și a creșterii prețurilor, sectorul energetic este cel um, în care comutarea este cel mai puțin probabilă. Mai puțin de 10% din utilizatori și-au uh, schimbat furnizorul de gaze naturale sau de electricitate. Nivelul scăzut de satisfacție este o veste proastă la care se adaugă faptul că înainte de uh, impozitare, energia este cu 50% mai scumpă. De asemenea, sectorul bancar este un alt sector la căruia trebuie să-i acordăm atenție sunt rate de comutare foarte scăzute și uh, tarifele sunt din ce în ce mai puțin transparente. 9% din consumatori din acest sector și-au schimbat uh, banca și este destul de greu să compare ofertele uh, din partea furnizorilor. Mai mult, se pare că informațiile relevante nu sunt oferite consumatorilor și vă voi da un exemplu. În Marea Britanie, uh, oficiul în ceea ce privește taxele uh, bancare, se spune că băncile obțin cele mai multe venituri din comisioane care nu sunt uh, făcute publice. De exemplu, consumatorii nu sunt uh, conștienți de comisioanele pentru descoperiri de cont până în momentul în care ajung în această situație. Este foarte surprinzător că ratele um, rata de comutare variază foarte mult între statele membre. Trebuie să fim atenți um, de informațiile pe care le transmit băncile către clienții lor, mai ales într-o asemenea criză um, economică. Voi menționa acum sectorul transportului Satisfacția este foarte scăzută în acest sector din cauza prețurilor și din cauza lipsei unor servicii de calitate. Transportul urban este văzut ca fiind scump și consumatorii consideră că companiile nu iau în calcul satisfacția clienților. Atunci când vorbim despre transportul public în cadrul orașelor, cred că acest grafic este un instrument foarte util pentru factorii de decizie din toate statele membre. Care sunt uh, următorii pași? Am decis ca și după prima ediție a acestui grafic, aș dori să vă spun că uh, la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, voi prezenta uh, primul follow-up după graficul de anul trecut, după ce am analizat piața dacă, bineînțeles, Parlamentul mă va uh, invita, voi prezenta rezultatele raportului e-commerce privind comerțul pe internet. Pentru că aceasta este una din piețele care nu va avea niciun fel de limită. Și vă voi prezenta acest raport în urma uh, cum a evoluat de fapt această piață în urma semnalelor de alarme din semnalelor de alarmă din urma ultimului grafic. Vă voi prezenta aceste date împreună cu comisarul Pibalx, vă voi prezenta datele privind electricitatea. Vom produce un raport pentru a demonstra cum funcționează piața furnizării de energie electrică pentru consumatori. Vom analiza ofertele facturarea și practicile comerciale. De asemenea, cred că The Citizen Energy Forum, care se va reuni în octombrie pentru a doua ediție, va participa și va furniza și el date. Vom analiza condițiile de pe piața uh, energetică și credem că aceasta va fi de ajutor pentru a oferi mai multă putere consumatorilor și pentru a-i ajuta ca aceștia să facă alegeri mai bune și să joace un rol mai important pe această piață. Voi încheia revenind la sugestiile dumneavoastră și la uh, excelentul raport al doamnei Het în numele acestei comisii. Ați menționat că acest grafic ar trebui să fie mai accesibil către publicul larg și că ar trebui să ajute la creșterea ratei de conștientizare. Am ținut cont de această propunere și comunicarea uh, a fost uh, tradusă în toate limbile statelor membre și aceasta rezumă principalele constatări și concluzii și statisticile pe țară oferă informații uh, foarte importante pentru protecția consumatorilor. Ați menționat de asemenea importanța cooperării cu statelor membre și ați avut dreptate. Pentru a crește baza de date, pe care o avem, trebuie să primim informații de la toți factorii interesați și sper să putem conta pe cooperarea factorilor de decizie, a birourilor statistice și a autorităților și a uh, organizațiilor pentru protecția consumatorilor. Un ultim, uh, o ultimă mențiune referitor la uh, comerțul pe internet Uh, frontalier. Am menționat deja raportul referitor la acest tip de schimburi pentru că va fi uh, făcut public foarte curând. Va fi un pas uh, înainte pentru a obține un raport privind segmentarea geografică a pieței în detai online în cadrul Uniunii Europene. Restricțiile geografice vor fi publicate în iunie. Va fi un exercițiu coordonat și vreau să subliniez acest lucru. Toți, vom colabora cu toți comisarii care tratează subiecte care afectează acest tip de comerț. Se va menționa de uh, barierele în cazul acestui comerț și măsurile prin care putem elimina aceste bariere. Comisia trebuie să răspundă cererilor uh, consumatorilor și cetățenilor Uniunii Europene privind această piață. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să putem conta pe dumneavoastră, pe sprijinul dumneavoastră pentru ca piețele să funcționeze cât mai bine în interesul uh, cetățenilor europeni și a consumatorilor. Așa cum am menționat de la început, uh, va începe și portofoliul privind uh, chestiunile de protecție a consumatorilor. Vă mulțumim pentru interesul și pentru ajutorul pe care ni-l veți da în viitor. Mulțumesc, a fost o prezentare foarte interesantă și așteptăm viitoare colaborări în ceea ce privește comerțul electronic, uh, piața energetică. Sunt sigur că sunt colegi cu întrebări și eu am întrebări, dar uh, voi da cuvântul întâi colegilor. Haideți să o ascultăm pe doamna Head, doamna Weiler și apoi domnul Mutandan. Doamna Head are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru această prezentare extrem de interesantă. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales faptul că a subliniat aspectele pozitive. Sigur, trebuie să avem în vedere și punctele negative, rezultatele negative și exact despre asta este vorba Asta este forța motrice care ne va ajuta să îmbunătățim lucrurile. E bine, deci, că avem rezultate și pozitive și negative. De asemenea, mă mulțumește faptul că ne-am asigurat de disponibilitatea acestui grafic de performanță al consuma- pentru consumatori în toate limbile statelor membre și va fi pus pe dispoziție și pe internet, astfel încât organizațiile consumatorilor să aibă acces la aceste rezultate în mod direct. O întrebare pe care o am se referă la sistemul de clasificare. Trebuie să avem sisteme de clasificare comparabile pentru a putea face comparațiile dorite. De exemplu, în ceea ce privește reclamațiile, trebuie să avem același sistem utilizat în fiecare stat membru pentru a putea face o evaluare corectă. Înțeleg că pot apărea dificultăți dar sperăm că în câțiva ani lucrurile se vor îmbunătăți. Am vorbit despre acest lucru, despre diferențele culturale, despre alte diferențe și aș vrea să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la această uniformizare. Intervenția dumneavoastră a fost foarte interesantă și aștept să citesc detalii despre acest grafic de performanță. Doamna Weiler acum. Și eu sunt foarte încântată, doamnă comisar, de faptul că uh, vă continuați eforturile pe acest dosar. La primul schimb de vederi, cred că uh, v-ați dat seama de sprijinul Parlamentului. De fapt, am citit ceea ce s-a spus și în presa germană, înainte de a asculta prezentarea dumneavoastră aici. E clar, deci, că informațiile sunt foarte bine distribuite, punctele de vedere pe care le aveți pe acest uh, subiect. După primul șoc al primului grafic de performanță, cred că Consiliul a înțeles ce se întâmplă și asta a ajutat foarte mult lucrurile. În ceea ce privește transferul de la un furnizor la altul, nu este un scop în sine, această tra- acest transfer trebuie să fie uh, corelat cu îmbunătățiri pentru consumator și, de asemenea, trebuie să genereze schimbări, mișcări pe piață. Mă refer la piața germană. Aceste transferuri generează nu doar diferențe de prețuri, ci și de calitate, de creșterea transparenței. Astfel, poți afla mai ușor ce se întâmplă. Am o serie de întrebări referitoare la sectorul energetic pe care ați declarat că doriți să-l analizați în detaliu. De exemplu, eu când m-am mutat în altă casă, am trecut la un alt furnizor și a fost surprinzător cât de ușor a fost totul. Și sunt convinsă că, la fel ca și mine, mulți cetățeni germani la început ezită să se transfere de la un furnizor la altul, fiindcă se tem că e foarte dificil. Deci cred că există o teamă la nivelul subconștientului, chiar dacă ea nu se reflectă ca atare în realitate. De aceea, transparența e mai importantă decât am crede, decât credem în prezent. În anumite state membre, transparența aceasta nu era parte a tradiției. De exemplu, în peninsula scandinavă totul pare să fie foarte deschis, în alte țări nu. Cred că ar trebui să privim mai detaliat piața energetică, deci cred că ar trebui și dumneavoastră să faceți acest lucru. Ați menționat o semen de criterii, eh, practici comerciale, dar vreau să vă spun ceva ce nu ați menționat și anume publicitatea înșelătoare. Pe piața din Germania există furnizori tradiționali de energie care fac publicitate și spun că vând în cantități foarte mari de energie regenerabilă. 90% din uh, revin din aceste surse regenerabile și doar 10 din surse nucleare și de fapt în realitate lucrurile stau exact invers. Cred că ar trebui să avem în vedere și această publicitate înșelătoare. Mulțumesc. Domnul Manders acum. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare. A fost una cu un caracter optimist și sunt și eu în favoarea ideii de a avea tot timpul în vedere nivelul de satisfacție al consumatorilor din Uniune. În ceea ce privește piața energetică, nu cred că putem vorbi de o piață internă. Ați spus că în Germania și sigur și în regatul țărilor de jos Energia este dublă ca preț decât în alte țări înainte de impozitare. De aceea spun că lucrurile nu sunt uniforme și nu putem vorbi de o piață internă. Și de asemenea există și livrarea de energie și servicii pe internet. Însă există concurență și dacă intensificăm concurența se va ajunge la prețuri mai mult sau mai puțin uniforme. Din experiența mea, uh, acest lucru se întâmplă după ce se poate face o trecere mai uh, ușoară de la un furnizor la altul. Dacă veți lucra cu comisarul Peebles uh, la acest lucru în următorul mandat, cred că vom reuși să ajutăm uh, utilizatorii să cumpere energie de unde vor, exact așa cum poți să-ți cumperi pizza de unde vrei. Pentru care e nevoie de energie, sigur. Menționați aici nivelul de satisfacție al consumatorilor am o sugestie, dacă îmi permiteți. Uh, sprijinul pentru ideea Europei scade foarte mult, chiar și în țara din care vin eu, țările de jos. Dacă întrebați oamenii, sunteți mulțumiți despre produs, de produsele de pe piața internă, tot spun da, cum s-a văzut și în prezentarea dumneavoastră, dar dacă îi întrebați vreți să continue Europa, spun nu mai vrem Europa. Cum putem, deci, să construim o punte între rezultatele bune pentru produsele europene și dorința de continuitate europeană. Acum îi întrebăm pe oameni, sunteți satisfăcuți de produsele europene pe care le cumpărați și de cum funcționează piețele? Și ei ne spun da. Poate, în mod similar, puteți crea o cutie de sugestii pe internet o căsuță poștală de sugestii, poate puteți face reclame comerciale la televizor și să-i întrebați pe consumator, pe oameni, dacă pot veni cu idei, cu sugestii despre cum să se rezolve criza financiară. Și dacă din milioanele de sugestii care vor fi făcute, una poate da o soluție bună, de ce să nu o folosim? În, în multe companii comerciale există astfel de uh, căsuțe poștale în care se, se pun sugestii, într-un loc uh, în care fluxul, circulației este intensă. Și poate acolo se pot găsi și idei bune. Poate consumatorii ne pot da sugestii despre cum să rezolvăm anumite probleme care au legătură cu consumatorii și care să ne ajute să rezolvăm lucrurile într-un mod favorabil și, de ce nu, să extindă uh, dorința oamenilor de a sprijini în continuare ideea de Uniune Europeană. Mulțumesc! Okay. Um, well, thank you. Mulțumesc! În ceea ce privește clasificarea reclamațiilor, un subiect foarte important. E vorba de un element care lipsește în ceea ce privește nivelul de satisfacție al consumatorilor la nivel european. Dacă nu avem așa ceva, nu putem vorbi de unitate. Vreau să vă spun de că Comisia pentru Comerț, Comisia Federală de Comerț din Statele Unite se axează pe elaborarea de politici fiindcă toate aceste lucruri nu au legătură doar cu ombudsmanul, toate aceste reclamații și că oamenii formulează reclamații individuale care își primesc răspunsul. Aceste reclamații sunt cele care stau la baza unei politici. Dacă primești, de exemplu, multe reclamații despre telecomunicații, despre energie, despre un subiect sau altul legat de bunuri de consum, e clar că ceva e în regulă cu o anumită politică și trebuie schimbată. În comunicat, la pagina 6, dacă pot să îmi permit să fac referi, trimitere direct, se spune că aceste reclamații ale consumatorilor sunt de fapt niște indicatori cheie. Sunt colectate de autoritățile naționale, statele membre, în prezent, dar datele nu sunt armonizate la nivelul european și de aceea e posibilă doar o, un nivel scăzut de comparație se fac consultații pentru crearea unei metodologii armonizate de clasificare a reclamațiilor. Factorii interesați sunt uh, participă la această clasificare și e vor, se exclud uh, plângerile trimise către companii private. Comisia face tot ce poate pentru a se asigura de adoptarea pe scară largă a acestei metodologii pe viitor. Vreau să vă garantez faptul că în prezent se elaborează un comunicat, că se derulează deja ateliere de lucru pentru a crea acest cod de clasificare. Sistemul într-o primă fază va fi unul voluntar. Deci dacă mă veți ajuta să-i conving pe mai mulți să semneze la acest sistem voluntar, eu voi face eforturi să îl transformăm într-unul cu caracter obligatoriu, care să fie adoptat pe scară largă. Uh, vreau să spun foarte clar că sunt fan al acestei idei și doresc ca această politică să um, evolueze în Europa pe baza ideilor și reclamațiilor cetățenilor. Trebuie ca cetățenii să simtă că pot da o formă, pot structura această politică. Altfel, mesajul va fi destul de negativ în ceea ce privește transferul de la un uh, furnizor la altul. Sunt de acord că e important să existe transparență completă și la, trebuie să fie eliminate barierele birocratice. Și mă bucur că dumneavoastră ne-ați putea da un uh, exemplu pozitiv. Iată, avem o sarcină de a educa populația. Vom aborda uh, practicile comerciale, inclusiv publicitatea înșelătoare și vânzarea sub presiune. Există țări în care consumatorii uh, sunt supuși presiunii de a trece la un furnizor anume și să ia o decizie imediată E vorba clar, conform codului de practici neloială, de o vânzare sub presiune. Încă o dată vreau să folosesc această ocazie pentru a, pentru a felicita Parlamentul și această comisie pentru adoptarea directivei privind uh, aceste practici neloiale. În toate politicile, având această directivă, putem să furnizăm un nivel european prin intermediul acestor instrumente și astfel să o eficientizăm. În ceea ce privește propunerea domnului Manders, acea căsuță poștală de sugestii, aș vrea să mă consult cu BELC, cu organizația umbrelă a Organizația Europeană a Consumatorilor. E o idee foarte bună, după părerea mea, Dacă această organizație își asumă sarcina, putem să o punem în aplicare. Criza, criza economică este parte a programului nostru de lucru, dar nu vă pot face acum o propunere concretă că pot să dedic o parte a eforturilor noastre acestui subiect. Resursele directoratului nostru sunt destul de limitate și nu știu dacă putem identifica suficienți, putem găsi suficienți oameni care să lucreze la punerea în practică acestei idei cu această căsuță sau cutie poștală pentru sugestii. Altfel, ideea este una foarte bună. Domnul Newton Dan. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, că ați venit din nou în fața Parlamentului. Ne bucurăm că ne acordați atâta atenție, sperăm să vă putem răsplăti. Sprijinim uh, acest grafic întru totul, am două întrebări. Știu că acest grafic este abia în al doilea an, însă credeți că publicul Uniunii este conștient de existența acestui grafic? Mă aștept ca răspunsul să fie nu prea sunt conștienți, însă lucrurile se îmbunătățesc. Sper să ne puteți uh, da detalii în acest sens. Și mai important, considerați că membrii Consiliului cooperează cum trebuie cu dumneavoastră sau spun uh, încă o idee proastă de la Bruxelles, nu dorim să ajutăm, uh, vă putem ajuta în acest sens, putem depune eforturi în capitalele noastre acasă și să dăm un impuls acestei inițiative? Domnul Andilakis franceză. Mulțumesc, vă felicit, doamnă comisar, pentru munca excelentă pe care ați depus-o. Am o întrebare concretă pentru dumneavoastră. În eforturile noastre, se pare că există o problemă tehnică. Voi repeta în engleză acum. Vă doresc din nou uh, bine ați venit în engleză. Am o întrebare foarte specifică. Am văzut după septembrie că atât Comisia cât și guvernele statelor membre au luat măsuri pentru a sprijini sectorul bancar și serviciile bancare. Aș dori să știu dacă în acest grafic european ați observat creșteri ale plângerilor din partea cetățenilor și din partea IMM-ului IMM-urilor în legătură cu relația cu sectorul bancar. A existat o astfel de creștere? Vă întreb asta pentru că am văzut în presă, în mai multe state membre, că guvernele au încercat să determine sectorul bancar să coopereze, să acorde credite, să discute cu cetățenii, cu companiile pentru a îi sprijini. Așadar, ați văzut uh, o creștere a plângerilor în acest sens după septembrie 2008? Asta ar fi întrebarea mea. Domnul Lechner. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Prezentarea a fost extrem de interesantă. Un studiu extensiv cuprinzător. M-a surprins ceva, un aspect uh, pozitiv, se menționează concurența. Acolo unde nu funcționează concurența, atunci crește nemulțumirea consumatorilor. Și aici vedem cât de importantă e concurența când vine vorba de protecția consumatorilor, poate chiar mai importantă decât uh, regulamentele. În ceea ce privește energia, concurența începe să crească, oamenii uh, încep să se obișnuiască cu ea. Când e vorba de autobuze și de calea feroviară, atunci concurența se uh, lovește de niște obstacole în punerea în aplicare, în practică. În ceea ce privește băncile, această concurență trebuie să fie posibilă. Avem concurență între diferite instituții. Mă interesează să aflu dacă există informații specifice anumitor țări pe care ni le puteți oferi. Știu că există sensibilități aici, însă în țările noastre, în diferitele noastre state, avem diferite niveluri de furnizare a serviciilor, diferite numere de sucursale, de bănci, densitatea acestor bănci este diferită în diferitele state membre și trebuie să vedem dacă concurența funcționează ca atare în sectorul bancar, cu cât funcționează mai prost concurența, cu atât nivelul de nemulțumire va crește. cât de mult uh, problemele curente ale crizei financiare au fost implicate în acest raport pe care îl menționați și în statisticile, în statisticile actuale. Cred că ar trebui să fie păstrate anumite diferențe între anumite state. Ideea este să avem anumite jaloane însă între două țări diferite sau cum anume, când e vorba de Uniunea Europeană, există sistemul ombudsman, sistemul de petiții, de plângeri, am văzut că aceste sisteme sunt puse în aplicare în diferite locuri. Dacă oamenii sunt nemulțumiți, au unde să se ducă să se plângă. Și există multe sensibilități, după cum vă spuneam, unele pot fi ignorate. Se pot plânge la nivel național, la ombudsman și așa mai departe. Să încercăm să lăsăm aceste plângeri la nivel național în așa fel încât la nivel european să putem să garantăm concurența între statele membre. Prima întrebare a domnului uh, Newton are o dimensiune puternic politică. Acest grafic de performanță nu este o inițiativă legislativă, nu este doar un sondaj de opinie, e un instrument politic. Este foarte important pentru noi toți să vedem și să realizăm că dacă avem un mediu bun pentru afaceri, ceea ce constituie un început excelent, piața va oferi tot ce are mai bun consumatorilor. Din păcate, vedem că există anumite practici anticoncurențiale și trebuie să fim foarte, aten- foarte atenți. Consumatorii creează 58% din PIB-ul european, ceea ce e foarte important. Trebuie să asigurăm și uh, un picior de egalitate pentru afaceri, pentru IMM-uri. Pentru că dacă nu există aceste picior de egalitate, condiții egale, atunci, mai ales în condiții economice, le va fi greu să supraviețuiască acestor companii și IMM-uri. Cred că acest grafic de performanță nu poate fi neglijat, efectiv, pentru că ne vizează pe noi. Toată lumea este interesată de cum anume este tratată ca și consumator. De aceea, cum s-a menționat anterior, Am explicat presei uh, anterior cum stau lucrurile cu acest grafic. Deci, repet, de aceea acest grafic apare în toate limbile, în limbile oficiale, de aceea discutăm cu Belk, de aceea la nivel național uh, explic întotdeauna ceea ce este acest grafic de performanță și nu rezum totul la o discuție plăcută cu colegii mei. Aș putea să le spun, uitați, e bine că uh, legislația este pusă în aplicare, însă am nevoie de niște rezultate concrete. Cu toate acestea, îmi spuneți că e vorba de date concrete, trebuie să le analizăm și să creștem nivelul de siguranță și încredere a publicului, pentru că aceasta este valuta economiei eh, moderne și asta este una dintre concluziile mele preferate la care am ajuns după ce am eh, avut de-a face cu chestiuni legate de piața internă. Așadar, trebuie să accentuăm acest grad de încredere Oamenii trebuie să se încredă în piață, pentru că dacă ei nu au încredere în piață, atunci va fi greu să ajungem la un rezultat concret și eficient al eforturilor noastre. Așadar, nu voi permite ca acest grafic să fie neglijat și aici mă bazez și pe ajutorul dumneavoastră. Nu există consumatori în statele membre care să nu fie interesați uh, să vadă cum anume sunt văzute guvernele lor, cum sunt comparate aceste lucruri. Sunt de acord cu domnul Lechner, e vorba de concurență, e vorba de concurență de dimensiune politică. De aceea menționam uh, țări în care lucrurile stau mai bine și țări în care lucrurile nu stau atât de bine. Nu e vorba să arătăm uh, cu degetul spre nimeni, e vorba să mm, avem o competiție, o concurență pentru inimile consumatorilor, ca să spun așa și pentru calitatea pieței, pentru încredere în momentul în care, mai ales în momentul în care ne confruntăm cu astfel de probleme financiare. Concurența ne stă în gene, așadar vom face totul pentru a o îmbunătăți. Voi discuta cu Consiliul la nivel ministerial, orice vor face colegii mei din comisie îi voi sprijini în ceea ce privește acest studiu de piață. Așadar, mulțumesc pentru uh, întrebarea dumneavoastră, domnule Înghilachis. În ceea ce privește sectorul bancar, Vă sugerez să analizați pagina 22 și pagina 9. Avem mai mult de 50 de cifre acolo, mai multe comparații. Mă refer aici la uh, cifra numărul 20. E vorba aici de diferite profiluri bancare per țară în funcție de tipul de profil selectat. E vorba aici de Grecia și stă cel mai prost Grecia la acest capitol. Îmi pare rău să vă spun asta. Însă cel puțin puteți să faceți o comparație viabilă și să vedeți ce trebuie făcut Totul stă în mâinile noastre, în mâinile dumneavoastră. Sunt sigură că Grecia se poate descurca mai bine și sper asta. Așadar, trebuie să facem multe, să depunem multe eforturi în Grecia în ceea ce privește creșterea transparenței în legătură cu uh, tarifele bancare, calitatea consilierii. Acestea sunt chestiuni fundamentale. Aceste chestiuni au precedat izbucnirea crizei financiare, sunt încă foarte importante. Spuneați uh, de octombrie, nu știu dacă datele acestea vizează acea perioadă de după octombrie. Momentul octombrie a fost deja, a venit prea târziu, deja am închis acest studiu și am trecut la analizarea datelor. Da, domnule Lechner, avem informații și detalii specifice fiecăror țări, fiecăror state, în funcție de specificitatea piețelor. Comparăm țările. La asta se rezumă totul. Dorința mea este să stimulez concurența între țări în ceea ce privește piața, care vizează în același timp afacerile și consumatorii. Nu a fost ușor să convingem statele, țările, că trebuie să ne ofere aceste date. Am dus o luptă în acest sens. Însă, până la urmă, sunt foarte uh, recunoscătoare comisarului uh, Almunia, care a consiliat uh, birourile Eurostat să coopereze și e vorba de un efort comun al diferitelor uh, părți ale comisiei și a fost o muncă de echipă extraordinară. Doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă comisar, că sunteți alături de noi astăzi. Din partea tuturor, vă asigur că munca dumneavoastră a dat roade, că este foarte vizibilă și aduce beneficii reale cetățenilor europeni. Sunt foarte fericită că ați identificat sectorul energetic ca fiind o prioritate. Acum câteva luni, la nivelul comisiei noastre, am discutat despre uh, al treilea proiect energetic. Uh, din fericire, uh, Parlamentul European a adoptat multe din propunerile făcute de această comisie, mai ales în ceea ce privește protecția acordată consumatorilor. Vizați că anumite, spuneați că anumite recomandări vor constitui uh, prioritatea dumneavoastră, printre altele trecerea de la un furnizor la altul. Întrebarea mea este, după ce v-ați finalizat studiul, care ar fi principalele cauze ale costului mic al schimbării furnizorilor. De ce există un uh, procent atât de scăzut al persoanelor care schimbă furnizorii? Trebuie de asemenea să armonizăm și uh, facturarea, ghișeul unic pentru depunerea contestațiilor și prețurile mai mici uh, pentru anumite secțiuni ale uh, populației. Domnul Zlota. Zlota. Domnul Zlota. Doamnă comisar, aș vrea să întreb dacă pentru cele două noi state membre, Bulgaria și România, există statistici? Și o altă întrebare se referă acolo unde nu avem concurență și avem decât o singură companie de electricitate care furnizează acest serviciu. Reclamațiile curg în continuare și oamenii sunt foarte nemulțumiți. Cum putem interveni acolo? Pentru că din experiența avută, Ehm, amenziile sunt foarte mici, ehm, încerci până la limită să-i forțezi să respecte anumite drepturi ale consumatorilor, iar în cazul în condiția în care iei o decizie de a opri sau de a suspenda serviciul, afectezi celelalte 200.000 de persoane care beneficiază. A doua problemă era legată de uh, partea de reclamații. După cum știm, autoritățile naționale au un Mm, program, um, ONG-urile la fel, undeva până la mm, program normal de 6-7 ore pe zi, cu un uh, singur telefon, uh, nu mai există dispecerate non-stop la dispoziția consumatorilor unde poate să reclame, acces la internet nu au toți, și atunci ar trebui să găsim o modalitate în ceea ce privește și dispeceratele non-stop care ar trebui să finanțăm măcar organizațiile non-guvernamentale să le punem la dispoziție. Cam atât. Mulțumesc. Uh, Mrs. Neres. Doamna Nerz, mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit să împărtășiți ideile noastre cu noi. Mi se pare foarte important, după cum spuneți, să acționăm la nivelul propriilor țări. Avem o întrebare. Dorem să completez ceea ce au spus colegii mei. Așteptăm un sistem de clasificare armonizat pentru toate țările Acum câteva luni, multe țări au fost arătate cu degetul tocmai pentru că nu respectau uh, aceste reguli ale pieței care să permită să reperăm acele puncte unde nu există suficiență concurență care să um, îi permită consumatorului să dispună de cele mai bune servicii. Într-adevăr, în absența unui sistem actual de clasificare, deși, după cum spuneam, au fost arătate cu degetul anumite uh, țări, și aici vorbesc și despre țara mea, Franța, care a fost acuzată adesea în ceea ce privește telefonia mobilă, în legătură cu absența concurenței în anumite regiuni și așa mai departe, și pot să vă spun că astăzi în circumscripția mea ne aflăm în fața unui conflict social fără precedent și asta nu pentru că ne confruntăm cu criza economică, ci tocmai pentru că aceste chestiuni nu au fost reperate și prevenite din timp. Așadar, de ce mijloace dispunem astăzi? Și asta dincolo de faptul că Franța a fost arătată cu degetul în ceea ce privește mai multe sectoare, așadar cum putem uh, supune aceste sectoare la um, presiune pentru a soluționa lucrurile și nu pur și simplu să utilizăm mijloacele clasice. Așadar, voi menționa aici trei sectoare care se caracterizează prin această lipsă de concurență. Mă refer aici la telefonia mobilă și, după cum a spus colegul meu, avem de-a face aici și cu internetul și totul merge până la un serviciu de comunicare prin serviciu de televiziune de bună calitate, se ajunge chiar și la creșterea prețurilor. Pentru că distribuția nu este controlată în măsura în care am dorit o se instalează monopoluri și lipsa concurenței nu permite liberalizarea prețurilor, așadar concurența reală. Și mai avem un sector extrem de important, circumscripția mea, transportul și costurile transportului. de mărfuri cum am putea să intervenim așadar la nivelul statului nostru, pe marginea instrumentelor pe care le propuneți, bineînțeles, în așa fel încât să constrângem aceste sectoare, pentru că aceste instrumente sunt bune, într-adevăr, însă nu au niciun fel de impact major și real. Așadar, ce ar trebui să facem în viitor? Aici uh, recunoaștem că suntem neputincioși în fața stării de fapt. Um, Domnule, doamnă comisar, voi pune și eu sare pe rană, pentru că cred că acest grafic, așa cum ați spus dumneavoastră, este un instrument politic foarte bun, așa cum ați spus și dumneavoastră, ne va permite să rezolvăm o parte din problemele de care s-au plâns consumatorii de mult timp. Dar dacă luăm exemplul pieței energetice, cred că într-adevăr am așteptat foarte mult timp să se ia măsuri în acest domeniu. Am avut uh, o ocazie reprezentată de al treilea pachet energetic, cum s-a menționat, și raportorul nostru a avut uh, propuneri foarte bune în ceea ce privește protejarea drepturilor consumatorilor. Și ne putem întreba dacă nu ar fi trebuit să existe o carte a consumatorilor sau o listă privind protecția consumatorilor. Și știm că nu s-a vrut o astfel de carte a consumatorilor pentru că nu avea uh, forță juridică. Însă de multe ori am considerat că se puteau lua uh, măsuri pe cale legislativă și asta nu s-a întâmplat. Am așteptat foarte mult, am menționat aceste probleme și consumatorii încep să își piardă încrederea în Europa. Am participat la o conferință la care participau și uh, organizații de protecție a consumatorilor la Londra și reprezentanții acestor organizații ale consumatorilor au spus că ne dorim drepturi mai mari, mai puternice pentru acești consumatori. Și ce s-a menționat în, acolo sau exact ce ați spus și dumneavoastră, uh, transparența, un sistem uh, de rezolvare a uh, litigiilor, și eu am propus un plan de acțiune în 10 pași pe baza acestor uh, informații și domnul Pibalgs mi-a spus, mi-a răspuns și mi-a spus că nu poate să că nu putem avea o, o acțiune legislativă. Uh, nu știu dacă consumatorii pot avea încredere într-o simplă listă de drepturi ale consumatorilor. Avem piețe deschise, avem liberalizare, avem concurență în cadrul Uniunii Europene și dacă primesc o reclamație de la o organizație mică, o organizație de tip voluntar care obține energie electrică de la o companie germană și ne spun avem nevoie de o factură pentru că avem un buget foarte mic, au primit uh, o factură abia 5 ani mai târziu pentru 100.000 de euro. Este o chestiune care poate fi rezolvată foarte ușor, e o problemă de facturare foarte concretă. Cred că sunt multe probleme pe care am încredere că le puteți rezolva. Nu sunt însă convinsă că uh, domnul Pibalg poate și vrea să rezolve aceste probleme. Este de datoria noastră să-i atragem atenția. Întrebarea este cum puteți avea, cum puteți utiliza mijloacele necesare pentru a răspunde acestor ambiții. Există acest grafic, va exista și o anchetă, așa cum ați spus și dumneavoastră, care va încerca să răspundă problemelor pe care le-am auzit din partea circumscripțiilor noastre. Întrebarea este însă, vom avea și mijloacele necesare pentru a atinge aceste obiective. Și parlamentele naționale vor trebui să ia atitudine. Ultimul lucru pe care ni-l dorim este să spunem avem un grafic, am identificat problemele, am depus amendamente deja de un an de zile și nu avem încă rezultate. Și dacă vorbim și despre exemplele din domeniul telefoniei mobile, știm că avem legislație și mulți consideră că ar fi fost mult mai bine dacă și companiile și-ar fi schimbat uh, atitudinea. Dar asta nu s-a întâmplat. Foarte, multe, foarte mulți furnizori de telefonie mobilă se luptă împotriva legislației pe care am implementat-o noi. Nu există niciun fel de sprijin din partea industriei pentru aceste acte. În ceea ce privește uh, accesarea internetului prin intermediul telefoanelor, de exemplu, sau uh, legislației privind SMS-urile. Întrebarea este cum uh, implementăm acțiuni în condițiile în care nu avem sprijinul uh, industriei. Văd că Malta dorește. Malcolm vrea să ia cuvântul. Uh, voiam să spun același lucru. Îmi cer scuze, doamne comisar, că nu am fost uh, prezent de la începutul ședinței, însă am început discuțiile tripartite privind telecomunicațiile și ceea ce vreau să spun se leagă de ce ați spus dumneavoastră. E vorba de legătura și contactul cu organismele de reglementare naționale. Cred că acestea au o responsabilitate foarte mare. În domeniul telecomunicațiilor avem o directivă care a fost acceptată în cadrul pachetului privind telecomunicațiile, care, pe care încercăm să o adoptăm în momentul de față. Cred că ați menționat câteva probleme legate de telefonia mobilă. Aș vrea să știu cum au fost integrate, cum au fost incluși, uh, incluse organismele de reglementare naționale. În ceea ce privește energia am avut câteva discuții, dar cred că autoritățile naționale de reglementare ar trebui să primească aceste informații și să ia măsurile necesare, să facă schimbările necesare. Poate ar trebui să existe cooperare în diferite sectoare pentru a soluționa problemele menționate de dumneavoastră. Mulțumesc. Cred că e ultima întrebare, nu mai e nimeni pe listă. Poate ar trebui să tragem concluziile acum. Voi începe cu întrebarea doamnei Rătova. Vă voi răspunde în engleză și putem continua conversația în bulgară mai târziu. Principalele motive pentru o rată atât de scăzută de comutare Vorbim despre piața europeană, dar mai ales despre piața din Bulgaria. Consumatorii nu înțeleg ofertele, nu pot face comparații și pentru că consideră că este foarte dificil să facă trecerea de la un furnizor la altul. În multe state, inclusiv în Bulgaria, Pur și simplu nu există campanii de sensibilizare. Consumatorilor le este greu să interpreteze facturile, nu știu să compare ofertele și facturile a diferiți furnizori. Însă trebuie să facem mai multe eforturi și un prim pas ar fi ca facturarea să fie mai inteligibilă. Pentru că dacă ne dorim ca și consumatorii să-și apere drepturile, trebuie să înțeleagă în primul rând ce conțin facturile. Discutam cu furnizorii de energie electrică și săptămâna următoare vom avea încă o întâlnire și chiar am stabilit un fel de înțelegere cu companiile pentru a desfășura o campanie de sensibilizare. S-a decis acest lucru anul trecut, dar din păcate această campanie nu a avut loc. Voi încerca să insist încă o dată pentru a avea o astfel de campanie. Referitor la propunerile dumneavoastră, referitor la legislația europeană, cred că trebuie să creștem nivelul de înțelegere și nivelul de protecție a consumatorilor în toate statele membre și inclusiv în Bulgaria. Și m-aș bucura să putem lucra împreună. În ceea ce privește reclamațiile din partea consumatorilor, acestea vor fi armonizate pe o bază voluntară, insist, și îmi doresc foarte mult ca Bulgaria să facă parte din acest forum pentru armonizarea reclamațiilor, pentru a vedea în ce situație ne aflăm, de fapt. Domnule Zlotea, nu există informații uh, specifice pentru fiecare țară în ceea ce privește consumatorii. E vorba aici despre piețe, nu despre țări. Și în ce, la ce nivel se află statele membre nu vom avea un capitol pentru România, ci vom avea o, un capitol referitor la sectorul bancar, de exemplu, și puteți vedea unde se situează România în acest sector. Apoi, în ceea ce privește liniile telefonice disponibile 24 de ore, uh, din 24 de ore și amenziile, dacă avem furnizori de energie sau electricitate, un furnizor, un singur furnizor, și nu se poate face comutarea, asta înseamnă că uh, um, autoritatea de reglementare trebuie să fie mult mai vigilentă, de două ori, de trei ori mai atentă. Și în Bulgaria, în România, trebuie să existe organizații ale consumatorilor care să colaboreze constant împreună cu uh, autoritatea de reglementare pentru a vedea cum sunt calculate prețurile, ar, au această obligație, conform legislației europene, să invite aceste organizații ale consumatorilor. Și vă rog pe dumneavoastră și pe autoritățile naționale să verificați dacă consumatorii sunt consultați în momentul în care autoritatea națională stabilește prețurile sau emite autorizații. Pe această piață în, ca, în situație de monopol. Apoi, referitor la ce putem face pentru uh, monopolul în piața de telecomunicații și lipsa concurenței de pe piață. Concurența este un pilon al pieței interne și una dintre cele mai puternice politici din Europa. Și cred că nu avem, de fapt, aplicare în acest sector. Și singura abordare ar fi să spunem că aplicarea legislației ține de statul membru. Nu avem uh, o poliție a consumatorilor la nivel european. Nu putem trimite pe cineva de la nivel european pentru a uh, redresa situația în fiecare stat membru dacă există bunuri nocive, periculoase, alimente periculoase, da, putem face ceva la nivel european, dar dacă e vorba de respectarea și de punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor, nu ne putem baza decât pe statele membre. La nivel european putem pur și simplu să ne informăm unii pe alții despre ce se întâmplă. Avem grupuri uh, ale consumatorilor, uh, Anul trecut am organizat primul forum al cetățenilor europeni. Împărtășim motivele noastre de îngrijorare, discutăm cu uh, legiuitorul, dar aplicarea legislației ține de statele membre. Un lucru bun legat de acest grafic este că avem uh, rezultate privind satisfacția consumatorilor. Uh, și putem măzura nivelul de uh, satisfacție al consumatorilor după ce au trimis reclamațiile. Dacă nu se modifică nivelul de satisfacție după transmiterea acestor reclamații, atunci ceva e în regulă cu aplicarea legislației și a drepturilor. Dacă nu avem aceste drepturi, atunci Comisia poate lansa procedura de nerespectare a legislației comunitare și poate aplica sancțiuni pentru că statul respectiv nu implementează legislația europeană. Dar e doar o idee. Și pe de altă parte, e una sancțiunea pentru statul respectiv și cu totul altă poveste să obținem satisfacția consumatorilor. Nu există o cale ușoară. Voi continua să insist, să fac eforturi, dar nu vă pot promite că putem lua locul um, organismelor de implementare de la nivel național. Voi face tot ce știu mai bine și îi voi răspunde doamnei Reotova privind uh, piața energetică din Bulgaria. Întrebarea dumneavoastră a fost practic aceeași. Ce putem face? Dacă sunteți de acord cu mine, vă propun să avem o audiere în toamnă privind uh, piața energetică, putem invita autoritățile de reglementare și eu voi veni cu mare plăcere la această audiere. În mod evident, trebuie să reinventăm punerea în aplicare a prevederilor în Europa. E important să stabilim un preț, un tarif. Ce am făcut în cazul uh, serviciilor roaming este un caz foarte rar. Trebuie să stimulăm piața cu mai multe mijloace înainte de a lua o astfel de decizie. Dar dacă ne dorim o, o piață corectă, cu practici corecte, atunci nu trebuie să ne economisim eforturile. Vă propun o audiere, să comparăm uh, situația privind punerea în aplicare a legislației în diferite state membre. Sunt în favoarea unei astfel de idei și sunt de acord cu, îngrijorarea, cu motivele noastre de îngrijorare. Apoi, referitor la uh, o rată mai bună a comutării furnizorilor, ce avem noi în studiul nostru este uh, o bună gestiune, nivelul de gestiune al acestei uh, treceri de la un furnizor la altul. Uh, avem rezultate mai bune pentru telefonia fixă decât pentru telefonia mobilă. Nu este o situație perfectă, dar e mai bună și ofertele din partea companiilor de telecomunicații au fost cele mai ușor de evaluat. Așa încât au obținut rezultate bune uh, la aceste două criterii. Uh, aș dori să revin la acest punct. E rezultatul uh, directivei privind drepturile utilizatorilor. Asta voiam și eu să spun. Există mm, oarece inconsecvențe dar sunt mulțumit că ați vorbit despre comutare, despre transfer. Facem negocieri pentru a crește viteza cu care se poate transfera numărul de la un furnizor la altul, pentru că este o piață foarte competitivă și serviciul de roaming ține de um, serviciul paneuropean voi încerca să vă propun să transferăm în pia- um, din piața energetică unele bune practici. Cred că nu nu servește la nimic să avem un drept în ceea ce privește facturarea uh, constantă dacă acest drept nu se aplică. Companiile pot spune că vă oferă o factură, dar nu consumatorul decide și cred că obiectivul graficului este ca consumatorul să aibă puterea și să poată beneficia de drepturi esențiale, cum ar fi să primească o factură în mod regulat. Um, sunt foarte mulțumită că am discutat aceste aspecte. Puteți conta mereu pe sprijinul nostru. Vom încerca să oferim sugestii pentru a ne asigura că, într-adevăr, se iau măsuri în aceste domenii. Trebuie să vă spun încă o dată că nu am fost impresionată de abordarea domnului Pibalx. Nu cred că a fost uh, concentrată pe consumator, cred că a oferit pur și simplu un pachet de energie, pentru că aceasta e slujba uh, dumnealui, dar cred că consumatorii nu au obținut ce trebuia să obțină din acest pachet și trebuie redresată situația. Mulțumim foarte mult! Așteptăm cu nerăbdare să ne reîntâlnim. Okay, colleagues, if I can... Dragi colegi, propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Kamal, raportorul, este aici. Vom analiza modificarea regulamentului privind rețelele de telefonie mobilă. În primul rând are cuvântul domnul raportor și apoi toți cei care doresc să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep prin a spune că n-am avut ocazia să citesc toate amendamentele, ca și restul colegilor, sunt sigur, fiindcă nu le-am avut uh, traduse la timp. Am înțeles că există o întârziere, deci există un număr limitat de amendamente pe care le-am uh, putut analiza, cele pe care le-am primit traduse. Nu cred că există vreo surpriză în ceea ce privește amendamentele, reflectă discuțiile pe care le-am avut până acum, nu doar în comisia noastră, ci și în comisia ITRE și în celelalte comisii. Când avem în vedere propunerea comisiei, e clar că fie considerăm că e un regulament inutil sau pe de altă parte, se consideră că Comisia nu a fost suficient de dură uh, reglementând acești operatori care câștigă profituri foarte mari și trebuie să fie controlați cât mai strict posibil. Cam astea sunt uh, cele două direcții în care se derulează discuția și cred că acest lucru este reflectat și în amendamente. În ceea ce privește viitoarele evoluții și cooperarea cu Comisia pentru Industrie raportorul și raportorul ficti, raportorii fictivi de la, She, de la ITRE uh, sunt foarte interesați de aspectele referitoare la transparență, dat fiindcă noi trebuie să promovăm protecția consumatorului și de aceea mă axez pe protecția consumatorilor și transparență în amendamentele mele. Știu că ITRE ar dori să preia conducerea pe aspecte legate de vânzarea în gro și uh, în detaliu, ceea ce este foarte bine îndreptățit am încercat foarte greu să mă acces pe transparență eu în amendamentele mele. Sper și cred că așa va deve- se va reieși din amendamentele mele că informațiile pe care este clar că informațiile pe care clienții le primesc în prezent nu sunt suficiente. Este important ca aceștia să primească cât mai multe informații la trecerea frontierelor în roaming pentru a lua informa- pentru a lua deciziile în cunoștință de cauză cu privire la prețuri informațiile existente în prezent nu sunt suficiente. Uh, nu e suficient să spunem că prețurile apar în contractele semnate sau pe internet. Nu e suficient. Clienții au nevoie de informații referitoare la țara în care merg. Știu că există un contraargument că se primesc prea multe informații care s-ar putea să-i descurajeze pe consumator. Există voci împotriva acestui regulament. Dar eu cred că nu putem ajunge la o situație în care consumatorii să spună avem prea multe informații prea multe informații sunt mai bune decât prea puține. Și consumatorii cred că trebuie să hotărască în ce măsură vor să folosească serviciile de roaming. Pot să vorbesc despre preț și toate celelalte amendamente, dar cred că ele reflectă discuțiile avute până acum. Une dintre prețurile propuse de comisie sunt prea mici, există voci care cred acest lucru, alții consideră că sunt prea ridicate și că trebuie să existe un regulament și referitor la prețurile în detaliu. Cred că mă voi opri aici și am să revin poate în partea de concluzii. Mulțumesc. Raportorul s-a axat foarte bine pe subiectele care au fost acoperite și în trecut fără a intra în detaliu, și anume prețurile în detaliu și informarea consumatorilor. Cred că am menționat acest lucru în cooperare extinsă. e, într-adevăr, Comisia dorește să împiedice câștigarea de profituri prea mari și trebuie să găsim o cale de mijloc pentru a uh, rezolva lucrurile în mod satisfăcător. Haideți să vedem acum raportorii din umbră. Domnul Buffon va lua primul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul raportor a descris deja foarte bine aspectele cele mai importante. Sunt de acord cu domnul raportor, având în vedere problemele existente la nivelul traducerii materialelor, n-am putut să discutăm toate amendamentele. Eu mă număr printre cei care consideră că propunerea Comisiei reprezintă o bună bază de discuții în acest domeniu. după părerea mea, este prea puțin riguroasă asupra anumitor aspecte legate de dreptul consumatorilor. Aici lucrurile trebuie să fie puțin mai stricte. Asta vreau am și spus în amendamentele mele. Trebuie să uh, găsim cea mai mare valoare adăugată pentru consumatori. Mai mult, sunt convins că după prima examinare a amendamentelor, vom ajunge la concluzia că există foarte multe posibilități de a ajunge la o soluție. Mulțumesc! Thank you. Doamna mulțumesc. Doamnă președinte, am să vorbesc daneză. Voi încerca să nu am abordare comunistă, ci mai degrabă liberală. Excuse me, yeah. Yeah, diskutere det her før, og jeg bare lige stå fast en gang for alle. Aș vrea să încep prin a spune că în acest domeniu am o abordare liberală. Nu vreau o uh, reglementare de dragul reglementării. Dar lucrurile nu funcționează așa cum trebuie. Domnul Kamal ne-a vorbit de uh, efectul waterbed. Este vorba de o scădere uh, în cazul prețurilor de roaming pentru apeluri vocale și SMS. Nu există riscuri în acest caz nu există concurență în domeniul roamingului, dar în rest concurența există. Și piața poate să fie cea care să corecteze, să echilibreze lucrurile. Există, clienții au posibilitatea să aleagă între diferiți operatori de telecomunicații mobile. După părerea mea, această piață a roamingului poate să uh, funcționeze foarte bine. Sigur, lucrurile încep la nivel național cu o deschidere a pieței și aici e vorba de ajustarea diferitelor prețuri și astfel lucrurile ar funcționa spre beneficiul consumatorilor, nu a companiilor. În ceea ce privește aceste value prices, El reprezintă un mecanism de stabilire a prețurilor de către piață, dacă există libertatea de a face alegeri. După părerea mea, în amendamentele pe care le-am depus, am spus că ar trebui să fie urmărită îndeaproape punerea în aplicare a rezultatelor de către comisie Colegii noștri au vorbit despre o clauză de caducitate. Putem să găsim formula corectă pentru o astfel de clauză? După părerea mea, nu există deocamdată. Dar dacă ni se propune o soluție bună, eu sunt dispusă să o iau în considerare. plafoanele de prețuri, acele price caps stabilite de comisie. Acolo cred că lucrurile pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește șocul facturii, șocul pe care îl resimt toți consumatorii când primesc uh, factura. Trebuie să găsim o bază de calcul care să permită clienților să înțeleagă mai ușor factura. propunerea uh, comisiei se bazează pe un cod of limits. Eu nu sunt de acord cu această propunere. Trebuie să găsim o soluție de cooperare între operatorii mobili și consumatori, clienți care uh, pot decide dacă doresc să rămână conectați la același operator sau nu. Acestea ar fi comentariile referitoare la amendamentele mele și sper să putem găsi o cale de mijloc. Eu sunt puțin neliniștită pentru că în grupul meu există uh, atâtea poziții cât membri, uneori chiar mai multe poziții decât uh, membri. E o adoptare foarte liberală, într-adevăr, dar sper că vom reuși să găsim o bază comună înainte de vot. Fiindcă doar împreună putem, noi liberalii, să avem o mai mare influență. Doamna Rul, acum. Noi nu am depus amendamente pentru că suntem uh, satisfăcuți de propunerea Comisiei. Uh, nu susținem raportul ca atare, dar cred că adăugirile domnului Kamal pentru creșterea nivelului de transparență reprezintă un lucru foarte bun, mai ales uh, în ceea ce privește aplicările cum ar fi Voice over IP, sau MMS, în Germania există problemă cu anumiți furnizori și cred că e bine să ne axăm pe această transparență. Astfel vom ajunge la un bun compromis, fiindcă vom avea foarte multe amendamente pe baza cărora să lucrăm. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałabym... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la câteva aspecte legate de roaming Domnul raportor, sunt sigur, cunoaște aceste remarci ale mele, dat fiind că le-am pus la dispoziție. Nu sunt de acord cu atitudinea conform căreia propunerea Comisiei referitoare la plafoanele de prețuri trebuie să fie uh, respinsă. aș dori să văd creșterea concurenței și pe piața de roaming, care să ducă, de ce nu, la o scădere a prețurilor. Aș dori să sugerăm să folosim aceste plafoane. În plus, cred că prețurile propuse de Comisia Europeană sunt totuși prea ridicate. După părerea mea, încă se mai pot reduce prețurile de vânzare în detal și în gro pentru mesajele scrise, pentru SMS-uri. Comisia a propus 11 cenți. Eu vreau să propun 9 cenți. Și de la 4 chiar până la 2 eurocenți uh, în ceea ce privește propunerea Comisiei pentru prețurile angro între operatori. În ceea ce privește uh, transmiterea de date, prețurile trebuie să fie coborâte și aici, mai ales în ceea ce privește prețurile angro între operatori. Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care să garanteze transparența facturilor emise de operator și, uh, după părerea mea, într-adevăr, acest lucru e foarte benefic pentru consumatori. Am însă îndoiel cu privire la impactul prețurilor angro pentru uh, ca acestea să ajungă să se reflecte în prețurile în detaliu pentru transmiterea de date. Aș vrea să știu care este părerea Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Olu Schmidt. Thank you, Madam Chair. I will not... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă voi certa cu colega uh, mea foarte bună, doamna Jorgensen. De obicei nu avem dezacorduri. Am niște întrebări cu toate acestea îndosebi adresate Comisiei. Consider, după cum a spus uh, raportorul, că aici avem de-a face cu un teren destul de delicat. Aș dori să aud o perspectivă mai largă asupra lucrurilor. Cum a discutat Comisia cea dezbătută anume în acest caz? Și poate care ar fi următoarele chestiuni, următoarele probleme legate de prețurile ridicate. Cred că motivul principal care a stat la baza reacției Comisiei a fost nevoia, dorința de a proteja consumatorii. Am văzut că Comisia a încercat să acționeze în conformitate cu tratatul în scopul de a proteja piața liberă, un fundament al criteriilor de la Copenhaga. Mă interesează așadar în mare măsură și uh, nu doresc să vă vexez în niciun fel, însă doresc să aud aceste lucruri, răspunsul la aceste întrebări. Pentru că în viitor ar putea exista alte produse despre care să spunem aceste produse sunt extrem de scumpe. Noi, politicienii, putem să reacționăm uh, brusc și brutal, uh, să facem un lucru săptămâna asta și altceva săptămâna viitoare, însă cred că asta ar putea reprezenta o problemă pentru comisie care are uh, răspunderea de a acționa în acest domeniu pe baza anumitor principii. Adică Comisia nu poate să spună, iată, avem o problemă, soluționăm totul uh, pe, prin intermediul unei directive și să le spună consumatorilor, iată, am făcut ca data trecută, vă protejăm, am scăzut prețul. Eu cred că acesta este un argument de proastă calitate, cel puțin pe termen lung. Așadar, aș dori să aud care ar fi raționamentul pe baza căror principii a stat acest raționament uh, în ceea ce privește acțiunile luate de comisie. Aud un argument interesant care vine din partea verzilor, din partea stângii. Voi conchide așadar spunându-le celor care nu știu acest lucru, și anume, dacă ești liberal, poți să ai uh, gânduri simultane în același timp care să-ți treacă prin cap. Mulțumesc! Sper că aveți mai multe gânduri care vă trec deodată prin uh, cap. Chiar sper acest lucru. Nu știu ce s-a spus înainte, însă cred că S-a spus că trebuie să ne bazăm pe tratat aici, în acțiunile noastre, în ceea ce privește o piață internă pentru bunuri și servicii. Trebuie să evităm discriminarea consumatorului. Există și anumite articole în tratat în legătură cu protecția consumatorului. Sunt sigură că Comisia are propriile păreri în acest sens. Domnul Harbour va lua cuvântul. Doresc să atrag uh, atenția colegilor în legătură cu două măsuri importante care reflectă acordul la care a ajuns, a ajuns această comisie în legătură cu propunerea referitoare la drepturile utilizatorilor și atrag atenția comisiei asupra acestor chestiuni. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că consumatorii noștri dispun de transparență totală dacă operatorul lor dorește să le restricționeze accesul la anumite servicii. Și aici menționez în dosebi serviciile de tip Skype sau de tip internet voice-over. Și cred că este important ca consumatorii să știe de existența acestor restricții, mai ales pe termen lung, cu cât are o creștere a fenomenului uh, de roaming a datelor și acest lucru se va întâmpla pe măsură ce investițiile făcute de operator vor crește și operatorul trebuie să fie uh, realist uh, pentru a putea susține aceste investiții. Toată lumea va folosi internetul și va trebui să analizăm ciclul datelor și nu alte domenii. În al doilea rând, am notat că mulți colegi se declară în favoarea fie unei limitări a prețului, fie unei metode de notificare pentru abonați în momentul în care se ajunge la un nivel uh, specific al uh, contului. Și aici e vorba de fiecare serviciu de telefonie. Ne Rugăm Comisia să ne ofere aceste date pentru fiecare serviciu de telefonie, nu doar pentru acesta. Mai specific, faptul că există mai multe prețuri alternative uh, din partea colegilor, unele mai mici, unele mai uh, ridicate. Mă refer uh, aici la prețurile plătite de oameni acum în țările lor pentru SMS-uri. Cred că e vorba de o judecată arbitrară. Uh, Există persoane îngrijorate de plafonul tarifar. Aceste persoane sunt îngrijorate în general în legătură cu această abordare. Lucrurile sunt arbitrare. E vorba de un serviciu dintr-un domeniu foarte larg oferit de o, o companie în domeniul comunicațiilor. Trebuie să fim selectivi, mai ales când e vorba de elementul transfrontalier, însă este oare această abordare cea corectă pentru această comisie? Uh, pentru Comisia Europeană, pentru Consiliu, mă refer la uh, această decizie arbitrară, acest amestec uh, în spectrul complex de operare al unei industrii pe care nu o cunoaștem până la urmă. Cred că există și alte metode pentru a obține ce dorim. Eu cred că totuși această metodă de decizie arbitrară nu este cea potrivită. Comisia va lua cuvântul S-au menționat anumite chestiuni, ar trebui să le comentați, și anume această idee că am putea interveni în bunul mers pieței, e vorba de o piață complexă. Există o alternativă la această metodă? Ați putea cere industriei să se autoreglementeze în acest domeniu, să reducă prețurile pentru a evita uh, necesitatea existenței unui legiuitor? Mulțumesc, doamnă președinte! La ultima întâlnire a acestei comisii, cred că am spus deja, că Comisia analizează această propunere de regulament pe roaming ca fiind un caz excepțional. Am menționat acest lucru foarte clar în toate documentele noastre, în evaluarea impactului, în toate prezentările pe care le-a susținut Comisia în diferite împrejurări. Dați-mi voie să vă reamintesc ceva. Sunt sigură că ați discutat acest lucru când ați adoptat primul regulament pe roaming. De ce am acționat pe această piață? Avem cadrul juridic necesar și avem și un sistem de analiză a pieței. Pe baza acestor instrumente vom analiza dacă există sau nu concurență și vom decide dacă să reglementăm sau nu această piață a fost analizată de majoritatea autorităților naționale de reglementare și după ce aceste autorități au discutat, au analizat lucrurile, au cerut comisiei să acționeze pentru că aceste autorități nu puteau rezolva aceste probleme în mod individual în fiecare stat membru pentru că a reglementa lucrurile într-un stat membru ar putea avea alt efect într-un alt stat membru. Așadar, aceste autorități i-au cerut Comisiei să intervină și să înainteze o propunere de regulament. Și Parlamentul European a cerut acest lucru în primă fază. Așadar, temeiul juridic al acestui regulament uh, vizează piața internă. Avem și un cadru juridic uh, și Obiectivul nostru principal vizează și protecția consumatorului. Pe baza acestor principii am elaborat acest regulament și acum propunem această extindere și analizăm și evaluarea impactului. Și anume, de ce nu a funcționat adecvat această piață până acum? Cu toate acestea, nu am uh, propus uh, regulamente referitoare la detailiști, la date specifice, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați specificat că e vorba de o piață care se dezvoltă rapid și considerăm că regulamentul referitor la uh, aspectele angro este suficient. Considerăm că piața și prețurile la nivel de on detail nu vor fi atât de mari încât noi să trebuiască să acționăm și la nivel de în detail. La nivel angro, considerăm că e adecvat să acționăm pentru că vom crea astfel condițiile adecvate pentru operatorii, pentru agenții mai mici, pentru a le permite să aibă oferte competitive pe piață. Eforturile pe care le-am depus și pe care vi le-am prezentat este publică, Ne-am consultat cu toate autoritățile naționale de reglementare, cu toate statele membre. Considerăm că e o abordare rezonabilă și proporțională. Ne concentrăm și pe dimensiunea transparenței și uh, am propus această cut-off limit, însă doresc să subliniem că le vom da posibilitatea agenților economici să aibă soluții alternative. Deci această limită cut-off există, ca atare însă agenții economici pot propune mai multe limite cut-off care să fie alese de consumatorul informat. Așadar, nu limităm posibilitatea de alegere, oferim posibilitatea existenței unei astfel de limite pentru a proteja consumatorii de acest șoc al facturii, fenomen cu care ne-am confruntat pe piață în ultimii doi ani. Am discutat despre transparență, despre măsura excepțională sau măsurile excepționale. Pentru a conchide, vă voi spune că noi considerăm că propunerea noastră se bazează pe date concrete, pe elemente de cost furnizate de industrie. Această propunere, repet, nu este orientată spre problema costurilor. Noi considerăm că abordarea care a stat la baza primului uh, regulament trebuie să apară și în cel de-al doilea regulament. Așadar, permitem uh, existența unei, uh, unei anumit profit Doamnă președinte, le-am oferit posibilitatea agenților să economici să acționeze. S-a menționat în două scrisori oficiale către agenții economici, că dacă nu vor ajunge la uh, soluții, o vom face noi, noi cei trei instituții legiuitoare. Datele de care dispunem astăzi demonstrează că în ceea ce privește SMS-ul lucrurile sunt stabile. Mă refer aici la uh, uh, nivelul de roaming internațional, nu la nivelul uh, național. În ceea ce privește apelurile vocale, suntem aproape de Uh, tariful uh, pe care îl avem uh, stabilit. Mai avem încă probleme cu mici operatori în ceea ce privește datele. V-am expus așadar motivul care este la baza propunerii noastre. Domnule raportor, vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție. Aș vrea să revin asupra câtorva elemente Uh, doamna Râl a spus că nu există concurență pe această piață. E foarte interesant. Există mai mult de un operator care furnizează servicii de roaming. Dacă privim pe termen lung la tehnologiile care devin din ce în ce mai accesibile, foarte mulți consumatori preferă Wi-Fi, wireless. Și cred că în curând piața roaming, așa cum o știm noi, va dispărea și trebuie să fim foarte atenți dacă dăm uh, reglementări astăzi pentru mâine, ce se va întâmpla cu aceste servicii mâine. Multe servicii nu mai sunt folosite în zilele noastre, cum ar fi uh, cartelele telefonice pentru apeluri internaționale. Apoi, în ceea ce privește uh, prețul, în ceea ce privește costul, totul depinde de costuri. Și chiar dacă am limita numai la sectorul telefoniei mobile, dacă ne uităm la prețurile aparatelor telefonice, multe state oferă subvenții pentru prețul aparatelor mobile. Însă trebuie să le spunem consumatorilor de astăzi trebuie să plătiți un preț bazat pe prețul uh, aparatelor telefonice. Asta înseamnă că Ați vorbit despre clauza de caducitate în regulament. Cred că e cea mai bună pe care o putem avea. Apoi, referitor la șocul facturilor, cred că există un acord în această comisie în ceea ce privește acest șoc și în ceea ce privește transparența. Ce am încercat să fac în aceste amendamente și ce s-a reflectat în alte amendamente, trebuie să ne asigurăm că consumatorul primește informația când intră pe piață, când folosește serviciul roaming, când um, trece frontiera. În amendamentele mele am propus ca în loc să avem măsuri de transparență ad hoc, să avem măsuri um, pe termen lung, profunde. Una din problemele pe care le-am avut întotdeauna cu operatorii de telefonie mobilă când, uh, propunem, când propun un nou pachet către consumatori este că departamentele de facturare sunt foarte încete foarte lente și trebuie să le dăm timpul necesar pentru a transmite aceste facturi. Au existat mai multe opțiuni fie le dăm uh, un calendar pe termen lung, fie suntem de acord cu operatorii să introducă aceste schimbări treptat. De exemplu, limita cut-off uh, permite ajustările pe treptat. Uh, Cred că e foarte important să oferim consumatorului cât de multe informații se poate. Apoi, referitor la cele spuse de domnul Hanslick, ați vorbit despre concurență. Trebuie să ne întrebăm dacă reglementarea prețurilor va duce la creșterea concurenței. Mai ales operatorii mici și importatorii, mici importatori se tem pentru viitorul lor pe anumite piețe. Poate, poate, poate sunt uh, foarte importanți pe piețele naționale, însă în alte țări au activitate foarte mică. Trebuie să ne gândim dacă acești importatori vor putea să-și continue activitatea. Mi-au spus că ce vor face va fi să investească mai puțin pe piața uh, internă, pe piața națională și vor investi mai mult pe piața europeană. Un alt operator mi-a spus că nu vor oferi serviciul de roaming tuturor clienților. Preferă să piardă clientul decât să ofere servicii de roaming tuturor consumatorilor. Apoi, în ceea ce privește prețurile, nu există nicio bază economică. Este, sunt prețuri complet arbitrare Domnule Schmidt, mulțumesc pentru intervenție. Dacă citiți uh, cărți precum uh, cea a domnului Ayn Rand, în care oamenii care își doresc intervenție din partea statului spun că ar trebui să apărăm interesul publicului, interesul consumatorilor, al omului de rând și ajungem într-o situație în care s-a pierdut libertatea și companiile nu mai pot obține profit. Sunt de acord, nu trebuie să Trebuie să fim foarte atenți pentru că este o pantă foarte alunecoasă. Suntem de acord cu cele spuse referitor la prețurile arbitrare, ce se va întâmpla cu concurența. Și în final, pentru uh, comisie, știu că este o măsură temporară, știu că este um, excepțională, dar trebuie să mă gândesc la Marea Britanie. Când a fost uh, introdus uh, impozitul pe venit, a fost inițial o măsură temporară și dacă ați fi într-adevăr liberal, v-ați gândi la cuvintele lui Milton Friedman, care, nu, care spune că nu există nimic mai constant decât un program temporar guvernamental. Mulțumesc. Cred că am obținut un consens general, toată lumea e de acord. Vom vota pe acest text. Termenul limită este 2 martie, nu? Avem ceva timp pentru a discuta amendamentele. Dacă sunteți de acord? Dacă nu, putem vota și vedem cine are de câștigat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul domnului Manders. Domnul Manders este aici referitor la protecția consumatorilor și mai ales a minorilor în ceea ce privește utilizarea jocurilor uh, video. Au fost depuse amendamente, cred că 14, nu foarte multe. Sper că vom putea ajunge la un acord în cadrul comisiei. Îl voi ruga pe domnul raportor mai întâi să prezinte proiectul de raport și să ne ofere punctul de vedere referitor la amendamente. Domnul Manders. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi pe scurt pentru că sunt doar 14 amendamente și se pare că există un consens larg în Parlament, mai ales în ceea ce privește jocurile video. Există un acord general conform căruia jocurile video uh, au, aduc o con- contribuție importantă societății. Însă, ca pentru orice produse, există și riscuri. Dacă mănânci prea multă pizza, există riscuri de asemenea. Depinde cum sunt utilizate până la urmă. Apoi, în ceea ce privește sistemul PEGI, acesta funcționează destul de bine. Este un sistem de clasificare foarte clar, dar poate fi îmbunătățit în ceea ce privește jocurile online. Toți credem că PEGI poate avea un rol important în informarea profesorilor și a părinților, pentru că de multe ori adulții, ca și mine, sunt reticenți când apar produse noi pe piață pentru că nu le cunosc. Trebuie să se obișnuiască cu ele și e destul de dificil, cel puțin pentru mine. Dar copiii mei joacă jocuri video în timp ce eu nu. Problema este că statele membre au sisteme diferite de clasificare a, jocurilor video și cred că ar trebui să avem un sistem unitar, ar fi mai bine pentru întreaga comunitate. Am văzut uh, avizele colegilor de la Comisia Cult și Libe, susțin majoritatea ideilor dumnealor. Vom încerca pe anumite amendamente cu colegii noștri să ajungem la o soluție de compromis, cel puțin pentru două amendamente. Însă, în general, aș vrea să subliniez că suntem de acord cel puțin asta e părerea mea. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cooperarea și sprijinul dumnealor. Aș dori să mulțumesc secretariatului pentru sprijin. Sper că putem vota și vom putea îmbunătăți uh, abordarea noastră privind jocurile video. Și cum a spus profesorul Goldstein, trebuie să sprijinim educația ca să sprijinim viitorul. A fost uh, foarte clar. Domnul Angelakis dorește să intervină ca raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu voi fi foarte succint. Aceste jocuri video sunt foarte populare printre diferite grupuri de vârstă din Europa. Este o piață importantă, mai mult de 7 miliarde. Aceste jocuri video sunt utile, îi ajută pe tineri să-și îmbunătățească mm, raționamentul, modul de gândire, însă există și riscuri, de aceea trebuie să analizăm foarte bine situația. Raportorul a, a făcut o treabă excelentă, a descris foarte bine pericolele. Cred că acest raport va duce o contribuție importantă și ne va determina să reglementăm mai bine în situația jocurilor video. Am depus uh, și eu două amendamente legate de dezvoltarea sistemelor PEGI și PEGI Online. E vorba de sensibilizarea părinților sau a celor care au grijă de copii. E bine ca aceștia să știe ce fac de fapt copiii în momentul în care joacă astfel de jocuri video În anumite state membre, aceste jocuri video uh, pot fi jucate în internet, în internet cafeuri și trebuie să hotărâm ce jocuri pot fi accesate, ce număr de ore, în ce condiții. Statele membre trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a promova protecția copiilor. Iată un alt amendament. Insist asupra faptului că jocurile video sunt foarte utile, pot fi utilizate și în medicină, dar există pericole ascunse și aceia dintre noi care avem copii trebuie să fim prudenți și uh, foarte atenți. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Cred că majoritatea suntem mulțumiți cu abordarea domnului raportor. Au fost foarte puține amendamente. Poate putem cere opinia comisiei, domnul Polonie, cred. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Aș dori doar să spun că abordarea Parlamentului coincide în linii mari cu opinia Comisiei. Informarea părinților este foarte importantă. Asta e tot ce am de spus în acest domeniu. Mulțumesc. Foarte bine. Nu cred că dorește cineva să mai intervină. Există două avize de la comisiile Cult și Libe. Vom vota asupra acestora. Dau din nou cuvântul raportorului, dar cred că suntem toți gata să votăm, pentru că se pare că nu există controverse sau uh, neînțelegeri. Uh, domnule Menders, vreți să conchideți, să trageți concluziile la această discuție? Da, cred că putem vota. Și sper că vom putea îmbunătăți situația ă, jocurilor video. Așa cum a spus comisia, sperăm că părinții vor fi mai bine informați și ă, acest sistem ă, PEGI să permită să se transmită mail-uri, de exemplu, în căsuța poștală PEGI și dacă există multe plângeri, cum că un joc video este periculos, putem controla acest uh, joc video sau putem face ceva, putem interveni. Um, ni s-a transmis că se poate face acest lucru pe baza PEGI. Nu știu câte calculatoare vor putea avea acces la un astfel de buton roșu de alarmă însă. Mulțumesc. Comisia dorește să mai intervină? Nu, mulțumim. Cred că putem uh, continua discuția ulterior, însă nu există controverse. Există o părere generală că dorim să armonizăm standardele și uh, sistemele de clasificare. Cred că este o abordare rațională și logică. Ne dorim să protejăm copiii foarte bine, atunci vom vota mâine dimineață la ora 10. E nevoie de cartele electronice pentru vot. Avem destul de multe amendamente pentru mâine. Dacă e nevoie să aduceți cartelele electronice, vă voi transmite un e-mail, însă cred că e bine să le aduceți totuși. Și vom decide atunci dacă avem nevoie să votăm pe bază de cartele pentru a merge mai repede sau nu. Domnule Menders, puteți transmite un mail membrilor pentru că nu suntem foarte mulți prezenți. Um, vom transmite un mail și dacă e nevoie și cineva și-a uitat cartele, putem, uh, puteți să mergeți să le luați. Uh, mulțumesc, dragi colegi! Ne revedem mâine pentru vot. Uh, avem câteva puncte esențiale pe ordinea de zi pe care le vom discuta.